and gentlemen, if... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dacă nu v-ați așezat încă, vă rog să o faceți. Bine ați venit la noua ediție a Săptămânei Europene a Regiunilor și Orașelor. Uh, veniți din toate părțile Europei. Am înțeles că există 7000 de participanți săptămâna aceasta în Bruxelles la săptămâna Comitetului Regiunilor. Va fi o săptămână foarte plină, așa că nu vrem să mai pierdem timpul și o să începem de îndată. Înainte să trecem la discuțiile noastre și să vorbim despre modul în care regiunile și orașele sunt pilonii de rezistență ai viitorului european, dați-mi voie să fac câteva observații de ordin administrativ. În primul rând, vă rog să vă puneți telefoanele pe silențios. Nu vreau să le opriți, pentru că o să le folosim imediat. O să facem cu ajutorul slide-o niște sondaje la care o să aveți nevoie imediat de telefoane, pentru că vrem să participați și dumneavoastră. Vrem să uh, postați și pe Twitter, pentru că, după cum am spus, avem 7000 de persoane din regiunile și orașele europene în Bruxelles. Și dacă săptămâna aceasta nu va fi trending pe Twitter, înseamnă că nu ne facem treaba cum trebuie. Uh, imediat afișăm hashtagul pentru tweeturile dumneavoastră, este EU Regions Week, îl vedeți în colțul din dreapta jos, deci nu ezitați. Avem și servicii de interpretare în 24 de limbi uh, vedeți care este canalul aferent limbii dumneavoastră, puneți-vă sistemul de interpretare pe canalul respectiv și veți auzi interpretarea. Suntem transmiși și pe internet, așa că îi salutăm pe toți cei care ne ascultă de acasă, de la birou, pe politicienii locali și regionali care nu ni s-au putut alătura fizic, Sper să ne urmărească, să se bucure de discuțiile noastre și vor fi și ei invitați să participe la sondajele pe care le facem pe Swido. După cum știți, sesiunea va fi una plină de provocări pentru că trebuie să respectăm timpul alocat. O să încercăm să fim cât mai interactiv posibil, însă să nu uităm că în sală sunt 900 de persoane, deci Deja, numărul mare este o provocare. Traversăm și o perioadă politică plină de provocări. Avem un nou Parlament European, în curând o să avem și o nouă Comisie Europeană, avem și un nou președinte pentru Consiliul European, urmează să avem, și asta stabilește o nouă agendă politică pentru noi toți, inclusiv pentru dumneavoastră la nivel local și regional. Săptămâna aceasta vom încerca să vedem cum dumneavoastră puteți să jucați un rol pentru a consolida politicile europene și implementarea lor la nivel local. Cum puteți pune în practică idealul european la nivelul la care acționați? ne vom asigura, ne-am asigurat deja de altfel, că vă veți bucura pe deplin de această săptămână cu programul pe care l-am elaborat. Prin urmare, sperăm că programul vă va face plăcere și că veți bucura de el la maxim. În acest sens, ne-am hotărât ca sesiunea de astăzi să se axeze pe trei subiecte cheie, care au legătură cu alte subiecte pe care le vom discuta de asemenea pe durata săptămânii. Astăzi ne axăm pe subiectul solidarității, cum putem avea o Uniune Europeană mai integrată din punct de vedere social. Vorbim și despre durabilitate, despre schimbări climatice. Facem suficient? Putem face mai mult? Care este impactul acțiunilor noastre? și încercăm să vedem și cum putem apropia Uniunea Europeană de cetățenii săi. Subiectul acesta revine în discuțiile noastre foarte des, l-am analizat, l-am discutat ani de zile și totuși personal am convingerea că în parte răspunsul trebuie să vină de la dumneavoastră, care acționați la nivel local și regional. Pentru a face asta, am alcătuit un grup de invitați impresionanți. O să încep cu doamna Clara Dobrev, gazda noastră, vicepreședinta Parlamentului European, responsabilă de relațiile cu Comitetul Regiunilor, printre altele. Doamna Dobrev, domnul Karl Heinz Lambert, președintele Comitetului Regiunilor. Miss Elzbieta. Doamna Biencovska, comisar european responsabil de piața unică și industrie, antreprenoriat și IMM-uri. Și alături de ei am invitat cinci reprezentanți locali Laura Sparaviniera, un consilier municipal din, Firen, din Florența, din Italia, Vincent Chauvet, primarul orașului Oton din Franța, Mia Eschilenen Fingeros, consilier municipal în Copio, Finlanda, doamna Kerstin Kari, care este consilier în Consiliul Highland din Regatul Unit și domnul Radoslav Svol, consilier municipal în Mielec, în Polonia. Bine ați venit tuturor! Now, I did say we're going to try to make this interactive, so now's the time. Acum ar fi momentul să vă scoateți telefoanele pentru că o să punem o întrebare cu Slido. Conectați-vă deci pe slido.com, slido.com Introduceți hashtagul EU Regions Week. Așteptăm un pic până toată lumea reușește să scrie. Cei care ne urmăresc pe internet sunt invitați să facă același lucru pentru că puteți vota în această sesiune și chiar ne-am bucurat să o faceți. Dacă ați ajuns pe slido.com, EU Regions Week ca hashtag, apare o întrebare nu o vedeți bine pe ecran, dar o vedeți bine pe ecranele telefonelor dumneavoastră și acolo și votați. Întrebarea este ce trebuie să facă Uniunea Europeană ca prioritate pentru următorii ani. European Green Deal, Pactul Verde European, o economie care să funcționeze în folosul oamenilor, o Europa mai puternică la nivel global, o Europa pe măsura epocii digitale sau să ne protejăm stilul european de viață. Just a, a minute or so to see what the results are like. Haideți să așteptăm până vedem rezultatele. Have you voted? Ați votat? Lucrurile par să se stabilizeze, se conturează și o tendință destul de clară. Iată deci că avem un pact verde european cu cel mai mare număr de voturi, urmat de aproape de o economie care funcționează în interesul cetățenilor, tendințe care sunt clar cu mult peste celelalte. Și asta reflectă, aș spune, unul dintre subiectele pe care le vom discuta în această după-amiază, fiindcă am menționat durabilitatea și faptul că vom vorbi despre schimbări climatice. Primul subiect pe care îl vom aborda și care are legătură cu modul în care economia poate funcționa în interesul oamenilor este cel al solidarității. Și o să mă adresez doamnei Laura Sparavinia, prima noastră invitată, care este consilier municipal în Florența, dar și asistent social în același timp. După părerea dumneavoastră, politica europeană de coeziune a avut un impact asupra orașului dumneavoastră și care credeți că ar trebui să fie prioritatea europeană pe viitor în ceea ce privește coeziunea? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. În apropierea Florenței există o grădină numită Giardino del Gazometro, unde există un centru pentru uh, persoane în vârstă, pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități. Foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor. În Florența am hotărât să deschidem un bistro care s-a dovedit foarte popular. Acesta este scopul. Trebuie să fie intergenerațional, inclusiv Asta i-a dus pe oameni uh, înăuntru și unde s-au conectat și cu alți oameni, pentru că doar împreună putem descoperi viitorul forței omului. Puterea interacțiunii umane permite altora să fie percepuți, nu ca dușman, ci ca cineva care îți poate oferi un sprijin uh, dacă avem empatie față de ei. Un alt exemplu. That that child is just a child, is not someone Știți povestea uh, bătrânului care citea povești uh, copiilor de migranți. Uh, un alt exemplu de integrare bazată pe cooperare. Politicile sociale funcționează astfel, ca un um, mix Uh, de diferite comunități și se creează bunăstare locală. Și acesta este modelul pe care am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Un model în care toată lumea lucrează și participă la bunăstarea societății în funcție de capacitățile sale și, sigur, în funcție de vârstă. Da, suntem în Uniunea Europeană și o să vorbesc despre bune practici din țara mea. Însă aș vrea să uh, stabilim un cadru general de discuții. O să vă confruntați cu mari provocări. Mă gândesc la schimbările climatice, mă gândesc la criza de democrație, mă gândesc la revoluția digitală care schimbă piața muncii. Astea sunt provocările la care mă gândesc și am o întrebare pentru noi toți în această săptămână. Suntem gata să facem față acestor provocări? Pentru că asta este întrebarea viitorului. Dacă nu, um, stăm de vorbă, vorbim lucruri interesante, dar nu facem nimic concret. Mă întorc acasă și pentru locuitorii noștri aș vrea să am un răspuns. Sunt asistent social și consilier și de aceea îmi place să uh, găsesc soluții concrete pe care să le discutăm între noi. Ar trebui să creăm un sistem european al ajutorului social, al bunăstării, pentru a ne îngriji de toți cetățenii noștri, fără asimetrii de ordin ocupațional sau financiar M-am pregătit toată viața pentru acest moment uh, și de fiecare dată când intru în centru pentru persoane în vârstă, pentru cei cu care lucrez, știu că noi avem un răspuns pentru ei. Putem să-i ajutăm dacă lucrăm împreună. Principalul obiectiv al bunăstării europene este să găsim niște standarde pe care politicienii locali să le implementeze datorită politicilor de coeziune, datorită subsidiarității. Deci haideți să începem să lucrăm la acest sistem. Astfel încât să facem o punte între trecut și viitor haideți să lansăm această European Welfare ca să avem o nouă societate europeană pentru viitor și să avem un nou sistem economic european. Politicile sociale sunt singura forță pe care noi, ca politicieni, o avem pentru a-i ajuta pe oameni să se bucure de echitate socială. Bunăstarea nu se referă doar la partea financiară, se referă și la investiții, se referă la faptul că ființele umane sunt cele care stau în centrul Uniunii Europene și noi suntem Uniunea. Very much, Laura. That's a very passion... Mulțumesc foarte mult, Laura. Ce invitație plină de pasiune să trecem la acțiune care ne ajută să ne începem discuțiile. Și acum, domnul Radoslav Svol. Radoslav, în circumscripția ta care este cea mai mare realizare a Uniunii Europene inclusiv din perspectiva viitorului buget european. Care crezi că ar trebui să fie prioritatea europeană? Am auzit ce ne-a cerut Laura. Tu ce ne ceri? Najbardziej jest odczuwalny dla... Przepraszam, dam Państwu czas na przełączenie. Cred că se vede destul de clar. Eu voi vorbi în limba poloneză, așa că să așteptăm să-și pună toată lumea căștile în limba polonă, dacă nu mă înșel, e pe canalul 18. Evident că există investiții în infrastructura feroviară, rutieră și aeroportoară. Eu locuiesc în partea de sud-est a Poloniei și suntem foarte aproape de autostrada A4, care face legătura între estul Poloniei și frontiera noastră de vest. Să nu uităm că partea de est a frontierei noastre este frontiera de est a Uniunii Europene. Uh, am lucrat în orașul Iașonca, în regiunea mea, unde avem un aeroport care a fost modernizat și este modernizat cu fonduri europene. Un alt proiect important de infrastructură este o altă autostradă care va face legătura între țările baltice prin Polonia, Slovacia, Ungaria până în Grecia. Via Carpatia se numește această autostradă. În cazul în care principalul obiectiv al Uniunii Europene este să elimine frontierele, asta nu se poate face doar prin uh, proceduri administrative, birocratice. Trebuie să existe și legături concrete, fizice. În ceea ce privește provocările ce ne așteaptă, coeziunea este un element foarte important. Coeziunea fondul de coeziune este foarte important pentru țara mea și ce trebuie să facem este să punem accentul pe cercetare, dezvoltare, inovare, crearea de noi locuri de muncă, în special în sectoarele care ne vor permite să venim cu o plus valoare europeană, să venim cu noi soluții în domenii cum ar fi protecția mediului și așa mai departe. Există state membre în Uniunea Europeană care au un potențial diferit, potențial care însă n-a fost exploatat la maxim. De deci ce e important e ca tinerii europeni să aibă șansa să își demonstreze adevăratul potențial în țările lor și în regiunile din care vin, fără să fie nevoie să se mute în alte părți. Și doar așa vom reuși să facem față concurenței chineze sau americane pe viitor. Pentru că în spatele oricărei creații, oricărei inovații se găsește întotdeauna o persoană sau un grup de persoane și uh, oamenii aceștia nu pot face mare lucru în prezent fără sprijin instituțional. Asta ar fi direcția în care trebuie să ne îndreptăm, după părerea mea. Noi soluții și tehnologii medicale pentru protecția climatică. Acestea sunt uh, problemele pe care trebuie să le abordăm în prezent și dacă ne canalizăm energia în mod corect, vom reuși să trăim mai mult și să lăsăm o planetă sănătoasă următoarei generații. Mulțumesc, Radoslav! Before I give the floor to uh, our three... Înainte de a da cuvântul celor trei reprezentanți ai instituțiilor pentru a răspunde sugestiilor care au fost făcute. Aș dori să solicit unui membru al Comitetului Regiunilor să își facă la rândul său pledoaria. Prin urmare, am să-i dau cuvântul doamnei Izabel Budino. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua, doamnă președintă, doamnă vicepreședintă, stimați colegi. Acest prim panel este dedicat solidarității. Al doilea se referă la Europa durabilă. Am văzut că aspectul de mediu a fost indicat ca fiind o primă prioritate. Vreau să vă indic că în urma raportului cu privire la impactul și expunerii inegale făcut de Agenția Europeană pentru Mediu, ambele subiecte par a fi intim corelate. Raportul a indicat statistic că regiunile care se confruntă cu cele mai provocări de coeziune socială sunt cele mai expuse, de asemenea, la pericolele schimbărilor climatice. Deci nu trebuie să cerem cetățenilor și teritoriilor celor mai în dificultate să facă aceleași eforturi pe care le așteptăm din partea regiunilor celor mai bogate. Mă bucură propunerea doamnei președinte van der Leyen de a avea un nou pact verde pentru Europa, dar mă preocupă punerea sa în aplicare. Acest pact trebuie să se uh, înțeleze în filozofia care animează pe de, co- de coeziune, a se face, depindă investiții în teritoriul aflate în declin, luptând împotriva inegalității sociale, teritoriale și luptăm de bună seamă și împotriva crizei de mediu. Cea mai eficientă abordare este cea de tip teritorial, cu alte cuvinte, adaptată la specificitățile locale. Acest această revendicare pune două întrebări în această discuție, cum ne putem uh, asigura că cele 1000 de miliarde de, de uh, euro sunt teritorializate, cele dedicate tranziției ecologice și cum ne putem asigura că aceste uh, investiții vor fi distincte față de planul Juncker și InvestEU, care sunt private cu risc ridicat și concentrate în regiuni sau în mari metropole care deja sunt foarte competitive. Vă mulțumesc! Mulțumim! Cred că deja avem multe chestiuni pe care le putem lua în discuție, la care putem reflecta. Îi voi da cuvântul doamnei Dobrev, poate că deci, doamna Budino deja a făcut o tranziție și către o a doua parte a discuțiilor noastre, veți putea să reveniți la acest subiect și mai târziu, dar dacă doriți să răspundeți la uh, cele două remarci de adineauri și la cele spune doamna Budino, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru invitația lansată. Este un subiect foarte important. Politice de coeziune sunt uh, unice în uh, UE și s-au dovedit a fi potrivite în ultimul deceniu. Asta nu înseamnă că nu trebuie să le modificăm, mereu avem noi provocări, însă este un lucru bun. Trebuie să putem să păstrăm aceste avantaje și să luptăm ca finanțarea să nu uh, se reducă în următoarea perioadă de finanțare. Politica de coeziune se referă la solidaritate, solidaritate între statele membre, între regiunile europene. Asta spunea și domnul Radu Savaninauri. Haideți să ne uităm la ce fel de uh, investiții în infrastructură ne trebuie pentru a promova acele regiuni care nu sunt la fel de bogate ca și celelalte. Solidaritatea între țări și regiuni a fost un principiu director al politicii de coeziune în ultimii ani. Dar, într-adevăr, există și o noutate și m-am bucurat să aud acest lucru. Și asta vă și cer și cred că următoarea perioadă în Parlamentul European și altul noua comisie trebuie să se refere la solidaritate aceea între cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Asta va însemna că va trebui să aprofundăm solidaritatea, într-adevăr, trebuie să existe o solidaritate între cetățenii de rând ai Uniunii Europene, ceea ce înseamnă să putem trata problemele fiecăruia probleme sociale, educație, sisteme sanitare și așa mai departe și să nu încercăm să creăm conflicte artificiale între competitivitate și cheltuielile sociale, pentru că haideți să privim harta, unde sunt cele mai uh, bine poziționate țări uh, de planul concurenței în Europa, cele care au o sănătate la nivel, care au salarii competitive, care au o educație la nivel. Ele sunt cele mai competitive. Apoi ne putem uh, întreba care e primul ou sau găina, de bună seama, dar noi împreună trebuie să intervenim și trebuie să încercăm să constituim, să uh, punem uh, mână la mână pentru a crea acest pilon al solidarității. Asta înseamnă pentru mine Europa socială. Există și anumite instrumente în cadrul politicii de soiziune, garanția pentru copii, de pildă, pe care insistăm foarte mult, sau sistemul de ocupare a forței de muncă în rândul tineretului, însă trebuie să ne dezvoltăm mult mai mult pe acest plan aceste instrumente din politica de coeziune, mai ales pe chestiunile sociale, trebuie să fie uh, consimțite cât mai aproape de nivelul populației cu putință. Haideți să apropiem fondurile de populație, fiindcă nimeni nu știe mai bine decât populația ceea ce trebuie, de fapt, uh, oamenilor de rând. Laura, cred că știe acest lucru, nimeni nici la Roma, nici în altă parte nu știe mai bine decât tocmai populația în chestiune ce trebuie populației. Trebuie de asemenea să elaborăm noi instrumente, noi sarcini, da, sunt de acord cu ceea ce spuneați și sunt foarte bucuroasă să pot, pot să lucrez uh, la nivelul acelor standarde minime sociale, sanitare, de educație și așa mai departe, salariu minim european, aceste chestiuni sunt chestiuni pe care trebuie într-adevăr să le putem tra ta, fiindcă, haideți să fim sinceri, iată-ne aici, în inima uh, uneia dintre cele mai solide economii ale lumii. Suntem în inima uneia dintre cele mai bogate societăți din lume și în secolul 21-lea uh, încă discutăm despre sărăcia copiilor, despre oameni care nu au locuințe corespunzătoare sau acoperișul deasupra capului. Haideți să fim serioși. Dacă nu tratăm aceste chestiuni, ne vom confrunta cu probleme. Uh, și așa apare populismul, așa apare extremismul. Și să vedem ce mai vine după Brexit. Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Iată, deci, aceste două tipuri de solidaritate sunt obiective importante comune pentru viitor. Mulțumim, doamna Dobre. Doamna comisar Biencopska, ați dori să interveniți? Aș dori să încep prin a mulțumi DG Regiu, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că m-ați invitat. Este într-adevăr un pilon important pentru comisie, cum mă ocup de piața unică, dar înainte vreme, timp de 20 de ani înainte de acest mandat, m-am ocupat de politica regională. Uh, văd foarte mulți prieteni, fațe cunoscute în această încăpere, mai ales pentru chestiuni ca, această, ca acest eveniment este un eveniment minunat pentru a putea discuta diverse chestiuni, cum ar fi uh, Europa, Uniunea Europeană. Până la asta se referă Uniunea Europeană, să putem trata, să putem găsi soluții comune, un acord comun la diferite probleme comune. S-au spus multe lucruri importante, dar aș începe pentru că acum uh, și în ultimii cinci ani m-am ocupat de piața unică. Pot să vă spun că nu din întâmplare a constituit Statul la Roma, Piața Unică și mai apoi Fondul Social European, fiindcă face parte din Fondul de, de, de Coeziune, care până la urmă înseamnă nimic altceva decât solidaritate. Și uh, dumneavoastră, la nivel local, regional, sunteți cei care implementează toate politicile europene uh, Uh, pe teren propriu zis și toate politicile europene sau naționale vor trebui implementate cât mai aproape de nivelul populației cu putință și politica de coeziune este una foarte unică în Europa și chiar global, deși am văzut în alte locuri la nivel mondial anumite încercări de a se crea un soi de politică de coeziune. Însă cea din Europa, și asta am remarcat-o și în urmă cu câțiva ani, politica de coeziune este să spunem uh, așa, uh, o politică holistică, fiindcă e un cuvânt la modă, și are o abordare holistică, orizontală, asupra problemelor cu care se confruntă diferite regiuni, guverne locale europene. Se încep prin se prin, prin uh, investiții în infrastructuri mari, de pildă în autostrăzi, cum am auzit în Polonia, și nu numai a fost și un proiect pe care l-am avut și eu uh, de tratat ca ministru al dezvoltării regionale, dar apoi se trece și prin cercetare, prin educație și până la urmă se ajunge la Fondul Social European, care este un instrument minunat, care vine în completarea celorlalte. Ar trebui să-l putem folosi cu adevărat cât mai bine cu putință întrucât sunt comisar responsabil de piața unică, aș mai adăuga și faptul că evident că nu folosim potențialul absolut al pieței comune cele două, politica de, co- de coeziune și piața unică reală în UE ar putea să ne transforme într-un concurent mult mai solid față de prietenii noștri din lumea întreagă, de pe alte piețe, din uh, China, de pildă, sau din SUA. Aceste două instrumente, cu alte cuvinte, instrumente, instrumentul bine folosit al pieței unice și, în funcție de politici, fiindcă, cum s-a mai spus, cea de coeziune s-a schimbat și va continua să se schimbe de-a lungul timpului. Am văzut acest acord verde în ultima vreme, am văzut conceptul Europei care funcționează pentru cetățeni. Trebuie să folosim aceste două instrumente cât mai bine cu putință, la maximum. Ele trebuie folosite, evident, de regiuni, de uh, guvernele locale. Asta vă cer, deci, să folosiți aceste ocazii, aceste câteva zile pentru a împărtăși, poate nu neapărat bunele exemple, ci cele mai proaste. Acele momente în care ați eșuat ale, cu prietenii care sunt aici prezenți. Aceste momente sunt, de fapt, cele mai marcante, cele mai importante. Trebuie să putem uh, să ne uităm și la aceste momente foarte dificile. Actualmente ne confruntăm până la urmă cu dificultăți foarte dificile, foarte spinoase, cum se referă, cu cele care se referă de pildă la pactul verde. Uh, dar poartă și durabilitatea care face și o legătură cu următorul uh, panel de discuții. Aceste chestiuni sunt chestiuni pe care și le doresc și de care au nevoie cetățenii europeni. Nu a fost cazul acum 10 ani, acum uh, o vreme. Am văzut-o și prin rezultatul votului de adineauri. Asta își doresc europenii, asta solicită oamenii uh, cetățenii eh, de rând, nu putem să ne facem că nu vedem, să ne prefacem că asta nu există. Din potrivă, acestea sunt adevărate priorități pentru europeni, ele există, și poate mai târziu voi interveni încă o dată pe marginea subiectului, însă politica de coeziune este o politică de care va trebui să ne ocupăm cu adevărat, să o ajustăm, să o schimbăm. Bine, dar este totuși o politică foarte unică, haideți să o folosim la maximum. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul comisar Biencovska. Domnule președinte Lamberts, din punctul dumneavoastră de vedere, ce trebuie să facem pentru a ameliora sau a răspândi și mai mult politica de coeziune? Întotdeauna toată toată sesiune a statelor și a regiunilor și uh, orașelor intervine într-un moment strategic. Avem un nou parlament, avem o nouă comisie, avem chipuri noi în Consiliu. Avem noi provocări în fața noastră. Uh, este cazul să schimbăm absolut tot? Da, trebuie să schimbăm multe lucruri. Dar trebuie de asemenea să avem obiective foarte precise. Trebuie, în primul rând, să ne dăm seama cum le putem uh, fructifica, cum le putem atinge. Principalul obiectiv este ameliorarea calității vieților europenilor și poziționarea continentului european într-o lume care se află în plină schimbare. Pentru a atinge aceste obiective, avem nevoie de două aspecte. Trebuie să avem un pilon economic foarte solid Nimic nu este al nostru pentru totdeauna, trebuie să ne ocupăm de acest lucru, dar trebuie în același uh, timp să ne asigurăm că avem un pilon social foarte solid și ne rămân multe de lucru uh, pe acest plan. În acest continent bogat de care ați uh, vorbit, este inacceptabil ca un sfert din populație să trăiască la pragul sărăciei. Sunt multe, foarte multe de făcut și ați ilustrat foarte bine acest lucru prin experiența de care ați vorbit din Italia. Dar ce este și mai important e, de fapt, metodologia. Politica de coeziune, pe care unii o descalifică ca fiind o politică a trecutului, e de fapt un instrument al viitorului și această săptămână este o dovadă în acest sens. Politica de coeziune este o politică care, la nivelul european, național, al colectivităților teritoriale, în care toate acestea pot să coopereze pentru atingerea anumitor obiective. Este singura politică unde există atât de uh, bine, de perfect echilibrul acesta și de ce trebuie să o apărăm, să o reevaluăm, să o redefinim, dar trebuie în primul rând să o ancorăm uh, prin obiectivele pe care vrem să le atingem tot ceea ce am realizat deja trebuie să știm apăra, dar trebuie să știm de asemenea să mobilizăm Trebuie ca toată lumea, toți cei din uh, colectivitățile teritoriale să, să ia parte la acest efort. Am avut mm, președinta Comisiei Europeană, uh, aproape 700 de deputați europeni, mii de deputați naționali, avem un milion de aleși locali și regionali care se află aici, care uh, lucrează zi de zi pentru a atinge aceste obiective să ne imaginăm că i-am putea mobiliza pe toți pentru a atinge un obiectiv comun. Nimeni n a mai trebuit să se teamă de viitorul Europei. și toți cei care ar încerca să pună la ananghe Europa n-ar mai avea nicio șansă. Săptămâna aceasta, aceasta este un moment privilegiat pentru a simți, de fapt, această forță, pentru a încerca să o promovăm în anii următori. Mulțumim, domnule președinte Lamberts. Cred că am început-o cu dreptul prin aceste uh, pledoarii uh, pline de emoție pentru a ameliora viitorul Europei. Dacă v-a făcut plăcere dezbaterea și domnul președinte Lambert va solicita tuturor celor din guvernele locale să încercați să acționați o pârghie a, acestor uh, eforturi și aceea de a ne alătura uh, alianței regionale este una dintre formele de a o face. Am văzut uh, și afară această coeziune, alianța coeziunii și broșura aferentă. Dacă nu ați aruncat o privire asupra ei, vă rog să o faceți, vă rog să urmăriți povestea și online, ci să vă alăturați în primul rând alianței. Întrucând am vorbit despre coeziunea socială, despre aspectul durabilității, al schimbărilor climatice, care și ele apar în discuție, întrucât este o problemă așa de importantă, nu doar pentru politicieni, ci și așa cum spunea doamna vicepreședintă Dobrev, pentru toți cetățenii noștri, nu vom putea și să facem abstracție de dimensiunea durabilității atunci când uh, discutăm subiectul uh, durabilității, așa cum spunea doamna Butinova din aur. Deci uh, aș da cuvântul următorului uh, nostru panelist, domnul Vincent Chauvet, primarul orașului Iotan din Franța. Vincent, știm că ne confruntăm nu cu o criză, ci cu o situație de urgență. Ne confruntăm uh, cu o adevărată provocare, pentru că trebuie să atenuăm schimbările climatice pe de-o parte, trebuie să asigurăm coeziunea, solidaritatea pe de alta. Doamna Dobre spunea că poate că nu este o dezbatere și poate că nu este una împotriva celeilalte până la urmă, dar din perspectiva dumneavoastră dumneavoastră. Ce ar trebui să facă UE pentru a sprijini orașele și regiunile sate în aceste provocări? Deci, să le sprijine în adaptarea la schimbările climatice din punctul dumneavoastră de vedere. Facem oare suficient de multe în acest sens? Mulțumesc, Florence, pentru această întrebare foarte cuprinzătoare. În trei minute voi uh, dezvolta doar un exemplu concret care se bazează pe ceea ce spunea domnul președintele Comitetului Regiunilor. Cum anume putem face mai multe prin colectivitățile locale împotriva schimbărilor climatice și pentru a favoriza dezvoltarea durabilă? Sunt primarul unui, unui oraș de 14.000 de locuitori, în Burgoni, în masivul Morbo. Și ca și o treime din le uh, franceze, avem pădure în teritoriul nostru. 40% din soluțele Uniunii Europene sunt uh, cu pădure, care nu este menționată ca atare în tratate. Politica forestieră rămâne în continuare o politică embrionară a UE. COR face o muncă foarte importantă în acest sens. Ori de câte ori strategia aceasta este revizuită pentru a aminti importanța aleșilor uh, de la nivel local, a departamentelor regionale în privința politicii forestiere, ne punem, ne punem întrebarea cum putem atenua schimbările climatice, cum putem să luptăm împotriva încălzirii globale și a efectelor perverse ale pierderii biodiversității, fără a lua în calcul politica forestieră. Ei bine, astăzi acest sector este oarecum lăsat uh, Uh, la latitudinea statelor membre, este puțin uitat și multe state membre nu gestionează această politică și respectiv pădurea în mod durabil. Cum putem merge mai departe? Este o întrebare și de ordin social până la urmă, pentru că în exploatarea forestieră și în Morvan, de pildă, este cazul, se face și exploatare a lucrătorilor forestieri, care sunt adesea lucrători intraeuropeni, care vin în fața locului ca lucrători detașați sau nu numai, în condiții foarte proaste, în condiții de muncă foarte proaste pentru a lucra în sectoare în care uh, cetățenii naționali nu vor să lucreze uneori. Deci trebuie să promovăm conștientizarea în acest sens. Am vorbit multe despre pădurea amazoniană, despre oceane, dar am vorbit puțin despre pădurea europeană. Există și măsuri în ceea ce privește transparența gestionării pe acest plan, cu o nevoie de informare mai vastă a publicului astăzi, că cetățenii este greu să-ți dai seama cum anume va fi gestionată o pădure privată și chiar și o pădure publică, dacă se va despăduri toată suprafața, dacă se face o gestiune mai uh, rezonabilă. Am mai auzit și despre ce spunea uh, Comisia în acest sens, propunerea referitoare la noul pact verde, investiții cât mai aproape de nivelul teritorial pentru a se lupta împotriva schimbărilor climatice. Ei bine, subiectul pădurii este un exemplu foarte bun în acest sens și noi în orașul Oton continuăm să achiziționăm în permanență noi parcele uh, forestiere pentru a le converti în exploatări mai durabile. Ei bine, trebuie ca UE să uh, conștientizeze acest subiect, să și-l apropie mai mult și de asemenea să facă împreună cu și locali. Uh, pădurea a fost întotdeauna o investiție, trebuie să continue să fie o investiție, dar una durabilă și cred că în acest sens avem multă marjă de progres. Mulțumim, Vanson, mulțumim foarte mult! I would now, I would now like to give... Și acum aș dori să, îi dau oca- să dau ocazia a încă doi membri din Comitetul Regiunilor să își împărtășească cu noi experiențele și eventual să adreseze întrebări celor trei uh, instituții reprezentante aici. Îl vor ruga așadar pe domnul Fernando Lopez Miraz să se ridice și să intervină. Bună ziua, vă mulțumesc să Vă mulțumesc și vă rog să-mi permiteți în primul rând să vă felicit pentru această uh, sesiune, deschiderea acesteia, care Uh, este marcată de tineri și uh, mă bucur că se întâmplă acest lucru pentru că uh, și eu sunt președintele unei dintre cele mai tinere asociații de la noi din Spania. Schimbările climatice ne afectează pe toți, peste tot în Europa, iar regiunea Mursia este în sudul Spaniei și de asemenea în sudul Europei și este un teritoriu foarte vulnerabil pentru că aici schimbările climatice au provocat o desertificare importantă care amenință să înainteze tot mai mult pe continentul nostru. Dar aceasta nu este singura amenințare. De asemenea, Uh, sunt amenințări din partea Statelor Unite, pentru că uh, se pare că uh, suntem amenințați cu o lovitură asupra agriculturii noastre, care ar putea să ne coste foarte mult. Situația uh, în cazul uh, Murției, aici vorbim despre citrice, uh, ulei și vinuri și mi-ar plăcea să solicităm Uniunii Europene o poziție fermă și clară care să ne apere pe toți. De asemenea, la fel de fermă trebuie să fie Uniunea Europeană atunci când vine vorba despre politica sa de combatere a schimbărilor climatice. Ne confruntăm în Sud cu avansarea deșertului și acesta va fi o problemă pe parcurs și în centru și în nord. Acest fenomen a provocat uh, acum câteva săptămâni în Mursia o, uh, un sezon ploios fără precedent până acum. A cauzat pagube foarte importante, iar uh, până una alta au fost cele mai mari pagube care au existat în istoria acestei țări. Este nevoie de ajutorul Uniunii Europene, astfel încât cetățenii și sectoarele cele mai afectate să fie susținute, cum ar fi turismul și agricultura. Avem nevoie de sprijinul și ajutorul celor cu care împărtășim comunul, uh, proiectul comun al Europei. Solicităm activarea Fondului de Solidaritate Europeană pentru a putea face uh, față pagubelor care au rezultat în urma acestei catastrofe și pentru pentru a ajuta oamenii să-și reconstruiască viața, viitorul, pentru că uh, persoanele trebuie să fie mereu în centrul politicilor europene. Regiunile și uh, Orașele trebuie să joace un rol cheie în toate aceste politici. Bineînțeles că uh, și din perspectiva de protecția mediului, de combaterea schimbărilor climatice. Și avem nevoie să avem o infrastructură adecvată. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să împărtășim instrumentele pe care le avem la dispoziție. De aceea mă adresez dumneavoastră pentru a vă întreba cât de departe este dispusă Uniunea Europeană să se implice și să vină cu fonduri suficiente în ceea ce privește lupta, de lupta împotriva schimbărilor climatice pentru a opri deșertificarea zonelor din sudul Spaniei și pentru a ajuta zonele care sunt afectate de dezastre naturale, așa cum s-a întâmplat în zona din care provin eu acum câteva zile. Mulțumesc foarte mult! Deci, uh, iată că mai avem lucruri la care să ne gândim și acum aș vrea să mă adresez uh, unui al treilea membru al COR, pe care îl rog să adreseze de asemenea întrebările sale reprezentanților instituțiilor uh, prezente aici. Frank Ceconi este de asemenea membru COR și vine din Franța. Oui, euh, merci. Un, un mot pour vous dire... Euh, Mulțumesc. Vreau să vă spun cât sunt de încântat ca de fiecare dată să particip la această întâlnire europeană. Ca întotdeauna e un moment care ne animă pe toți aleșii locali. Evident că este nevoie să păstrăm pădurile este esențial chiar, însă în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, eu aș spune că trebuie să avem o perspectivă globală. Evident, trebuie să protejăm mediul în sensul strict, dar există și parametri economici și sociali de luat în considerare. Astăzi, un număr din ce în ce mai mare de europeni locuiesc la oraș, tendința care va continua până în 2050 și chiar mai departe. Și asta duce la intensificarea urbanizării. Peste jumătate dintre orașele noastre se confruntă cu efectele schimbărilor climatice și aproape toate sunt amenințate de aceste schimbări. O mare provocare este să se reconcilieze obiectivele schimbării climatice cu politica de coeziune, s-a spus aici. Există un termen care include totul, adaptare. Trebuie să nu uităm acest lucru, căci întrebarea care se pune până la urmă este, așa cum a spus colegul Figes, dacă suntem gata să uh, amânăm termenele limită și să plătem un preț ridicat sau le facem față și ne asigurăm că Europa continuă să prospere. Mulțumesc! Doamna comisar Biancovska, vă voi uh, ruga prima, uh, vă voi ruga să răspundeți prima de data aceasta, pentru că dumneavoastră v-ați referit la întrebările cu privire la sustenabilitate și în intervențiile anterioare. Sunt sigură că această viitoare perspectivă, pentru că despre asta începem să discutăm uh, acum sau am început deja de ceva vreme la Comisia Europeană, dar, mă rog, la modul general, Cred că noul buget uh, european, următorul CFM 2021-2027, va fi unul diferit față de bugetele anterioare. Bineînțeles că am uh, ajuns foarte departe prin uh, standardele de mediu europene pe care le-am impus. Și bineînțeles că și în uh, perioadele trecute de politică de coeziune, am avut mijloacele de a reduce emisiile de CO2, să combatem risipa de energie, să abordăm uh, sărăcia, să promovăm infrastructura verde, toate acestea au fost promovate și noi executăm în continuare aceste proiecte. Însă, ce este diferit, după cum spuneam înainte, este acest sentiment social în jurul nostru care ne spune că aceasta este prioritatea numărul 1 acum în Europa, la nivel global și, de asemenea, o dovadă la nivel politic, pentru că președintele ales, Ursula von der Leyen, a anunțat că va propune un pact verde în uh, primele trei luni ale mandatului său. Așadar, acesta va fi un element care se va regăsi în topul agendei noastre. Care vor fi politicile, mijloacele, instrumentele de la nivel european pentru a răspunde la toate aceste provocări, la acest sprijin social de care beneficiem acum, la ceea ce ne oferă acum tinerii și cetățenii. Bineînțeles că vom avea cam uh, un trilion de uh, euro sub formă de finanțare pentru a putea investi. Avem un plan de investiții, vom avea părți importante ale politicii de coeziune, chiar uh, și o agendă urbană care va fi și mai puternică pentru că orașele diferă uh, în mărime și avem orașe mici, mijlocii și mari, care au mijloace la dispoziție și care știu cum să gestioneze schimbările climatice, cum să abordeze această luptă. Și, bineînțeles, cineva a mai uh, menționat acest lucru uh, mai devreme, fondul de tranziție, pentru aceia care se vor confrunta cu cele mai mari probleme și care, de asemenea, vor uh, avea cele mai mari probleme ca urmare a politicilor de mediu implementate. Însă, trebuie să discutăm despre toate aceste lucruri. Trebuie să discutăm și despre bani în aceeași măsură, pentru că unii cred că fondul de tranziție va fi ceva adițional la bugetul pe care îl avem. Dar știți bine în ce lume trăim. În curând uh, va avea loc Brexitul, avem state membre care nu vor să plătească, nu vor să plătească mai mult la acest coș comun european. Deci fondul de tranziție probabil că va reprezenta unul dintre instrumentele politicii de coeziune. Nu știu dacă va fi așa, dar asta este realitatea în care trăim. Așadar, în primul rând, trebuie să vedem care este realitatea. Deci, cetățenii noștri care doresc un pact verde, doresc uh, instituții europene diferite și politici diferite care să combată schimbările climatice, să se lupte pentru un un mediu mai curat și pentru un viitor mai bun al uh, umanității. Pentru că până la urmă despre asta vorbim acum. Pe de altă parte, trebuie să împărtășim resursele pe care le avem într-o manieră inteligentă, pentru că există un plan de investiții și o politică de coeziune care are o agendă urbană solidă și fondul pentru tranziție destinat acelora care au nevoie de mai multe instrumente și mai multe mijloace, de mai mult sprijin în această perioadă de tranziție. Mulțumesc, doamnă comisar Biencovska, domnule președinte Lamberts. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la durabilitate și schimbări climatice? Je crois que la Cred că viitorul lumii depinde de anumite schimbări fundamentale pe care va trebui să le facem. Durabilitatea este într-adevăr fundamentală. Trebuie să acționăm, însă trebuie să o facem în mod inteligent. Sunt fascinat de ideea pe care o are doamna von der Leyen de a formula un plan în 100 de zile. Minunat! Însă 50 de ani de experiență politică m-au învățat că trebuie să dăm dovadă de prudență când stabilim uh, anumiți termen limită. Fiindcă nu e suficient să formulăm un plan, trebuie să avem parte de un plan echilibrat, un plan care să implice pe toată lumea. Și în acest sens este nevoie să acționăm o serie de pârghii. Un plan echilibrat înseamnă că trebuie să analizăm și dimensiunile sociale ale planului nu servește la nimic să formulăm o, o politică ecologică care uh, se face în detrimentul celor care nu reușesc să, uh, să ducă un trai decent pe azi pe mâine. Fiindcă cei care nu reușesc să-și câștige pâinea uh, nu prea se preocupă de sfârșitul lumii. Asta s-a întâmplat și cu vestele galbene în Franța la un moment dat anul acesta. Trebuie politici clar concepute care să integreze dimensiunile de mediu și socială și trebuie de asemenea să uh, putem implica pe toată lumea. Asta în primul rând și mai ales colectivitățile teritoriale, fiindcă acestea vor trebui să implementeze deciziile adoptate la nivelul lor aceste standarde trebuie conceput la nivel uh, european, dar implementarea propriu-zisă se face alături de responsabilii locali și regionali prin aceștia și dacă nu-i putem integra într-un mod corespunzător, n am confruntat cu mari pericole. Trebuie de asemenea să ne gândim și la dificultatea evoluțiilor diferențiate a mediului urban și respectiv rural. Este dificultatea, una dintre dificultățile mari ale momentului și o miză importantă a coerenței și a coeziunii europene. Trebuie de asemenea, evident, să încercăm să punem cap la cap suficient de multe mijloace și aici se oprește prietenia până la urmă când uh, ne apucăm să discutăm despre bani. Însă trebuie și trebuie să ne zicem de asemenea că trăim într-un continent care e printre cele mai bogate din lume. Avem miliarde, miliarde de euro care dorm în diverse conturi de economii cu uh, rate de dobânzi uneori chiar negative din punctul meu de vedere putem să concepem ceva cu adevărat inteligent care să pună acești bani la dispoziția reînnoirii ecologice, dar uh, într-un fel care să nu vizeze shareholder value, acea uh, valoare maximă pentru acționariat, profitul maxim pe termen scurt, ce mai știu eu, ci care se gândește la obiective, la rezultate pe termen lung. Și aici avem uh, mare, o mare marjă de manevră și uh, ar fi bine să încercăm să luăm taurul de coarne cât mai rapid. Politica de coeziune este un, un instrument formidabil pentru a înregistra progrese în acest sens. Mulțumesc, președinte Lambert. Dobre Dobrev. Doamne Dobrev, ați uh, început deja să ne spuneți cum veți interconecta cele două subiecte ale conectivității și durabilității și toți oratorii noștri, inclusiv domnul Lambert, uh, tocmai a uh, subliniat această legătură. Vă rog. Da, sigur, v-am auzit întrebările și Parlamentul va fi suficient de puternic președinții viceministrii vor fi uh, suficient de curajoși. Prim-ministrii de la Consiliu au înțeles că uh, se dorește ca aceste decizii să fie luate în serios și înțeleg îngrijorările dumneavoastră, pentru că acesta este paradoxul uh, politicii moderne democratice. Mandatul politic pe termen scurt și obiectivele globale pe termen lung. Aici este paradoxul și cu asta trebuie să ne confruntăm în calitate de politicieni. Și bineînțeles că există îngrijorări cu privire la schimbările climatice, au fost exprimate și în trecut, dar politicienii nu au fost suficient de curajoși încât să ia măsuri în acest sens, lezându-și astfel eventual mandatul pe termen scurt politic. Dar sunt optimistă și sunt suficient de bătrână încât să nu fiu și naivă. Sunt optimistă dacă se întâmplă ceva pe drum și acum are loc un uh, o schimbare a regulilor jocului. Sunt milioane de tineri care ies pe stradă aproape în fiecare vineri în toată lumea să putem să-i spunem opinie publică, putem să-i spunem cum dorim, dar ei protestează în favoarea mediului și mesajul pe care doresc să-l transmit eu uh, tuturor uh, prim-ministrilor de la Consiliu, politicienilor, absolut tuturor, haideți, este o schimbare, iar uh, mandatul noastră politic pe termen scurt de acum va depinde de angajamentele dumneavoastră pe termen lung cu privire la mediu. De aceea sunt optimistă cu privire la deciziile puternice care vor fi luate. Și bineînțeles că nu este atât de simplu. De exemplu, acum Parlamentul propune o interdicție cu privire la oferirea uh, de finanțare a celor proiecte care utilizează combustibili fosili. Bun, minunat, n-aș putea să nu fiu de acord, însă în uh, economiile din Europa Centrală și de Est uh, se exploatează mult cărbune, mult mai mult decât în restul Europei. Asta înseamnă că acest tip de interdicție va afecta în primul rând uh, această zonă. Și revenim la un alt subiect, la da, solidaritate. Pentru că atunci când vorbim despre politică verde, atunci când vorbim despre combaterea schimbărilor climatice, nu vorbim numai despre panouri solare sau despre păduri sau reducerea deșeurilor sunt subiecte importante, dar ceea ce trebuie să înțelegem este că schimbarea jocului nu se întâmplă numai pe străzi, ci și la nivel politic. Și această politică verde este o politică complexă care includă schimbări macroeconomice la nivel de mentalitate care reprezintă o schimbare structurală absolut necesară la nivelul societății și, de asemenea, uh, reprezintă și nevoia unei politici verzi la nivelul industriei și, subliniez un lucru, este o agendă inclusivă din punct de vedere social, pentru că în final noi cu toții va trebui să uh, ne asumăm această luptă împotriva schimbărilor climatice și să ieșim din ea ca o Europa mai unită și mai puternică decât în prezent. Și v-am spus, sunt optimistă. Nu sunt naivă, dar sunt optimistă și cred că cu toții simțim cât se poate de clar care este sarcina noastră. Mulțumesc, doamnă Dobrev. Astăzi e momentul să mă întorc din nou către dumneavoastră. Ce credeți uh, dumneavoastră? Iată, avem o nouă întrebare pentru Slido, slido.com. Haideți să revenim pe acest site și vă rog să-mi spuneți ce credeți. Comisia Europeană este suficient de ambițioasă în acțiunile sale climatice? Este o întrebare simplă care necesită răspuns cu da sau nu.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 după un uh, start cât se poate de clar, uh, votanții cu nu au fost mai rapizi decât cei care votau cu da, însă acum rezultatul s-a mai echilibrat. Cu toate acestea avem un 60-40 în continuare. 60% dintre dumneavoastră, inclusiv cei care ne urmăresc pe internet, consideră că Comisia Europeană nu face suficient. Și acest lucru probabil provine din faptul că și dumneavoastră faceți destul de mult la nivel local, dar simțiți de asemenea că aveți nevoie de mai mult sprijin în acțiunile dumneavoastră noastră. Pentru a acționa la nivel local, aveți nevoie de asemenea de implicarea cetățenilor din circumscripția dumneavoastră. Cât de conștienți sunt cetățenii din circumscripția dumneavoastră de ceea ce se întâmplă la nivel european, cât uh, îi interesează ceea ce se întâmplă la nivel european și cum putem aduce Europa mai aproape de ei. Pentru a răspunde la aceasta, aș vrea să mă adresez uh, celul de-al treilea panelist al nostru, doamna Mia Eskelinen Fingeros, care este consilier municipal într-un oraș din Finlanda. Uh, Mia, ai coordonat un proiect care implica tinerii în politica de coeziune europeană. De asemenea, ai uh, dori să sporești conștientizarea cu privire la uh, solidaritate la nivel european. Crezi că există suficientă conștientizare uh, în rândul cetățenilor la nivel european? Ce putem să facem astfel încât să conectăm mai bine cetățenii cu Europa? Mulțumesc foarte mult, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și sunt uh, la fel de emoționată ca antevorbitorii mei și, într-adevăr, acum puteți să vedeți cum se manifestă entuziasmul la un finlandez în comparație cu un italian. Eu am și niște notițe cu mine pentru că eu vin dintr-o regiune din uh, nord și noi spunem că atunci când uh, o persoană din Sarva vorbește, responsabilitatea trece de partea auditoriului. Așadar, uh, asta este pentru binele dumneavoastră, dar mi-am luat notițele cu mine. Am fost implicată în uh, aceste proiecte referitoare la creativitate în domeniul politicii de coeziune și am încercat să găsim platforme inovatoare pentru tineri, astfel încât aceștia să fie implicați în procesul de luare a deciziilor la nivel politic. Ideea este că am dorit să încurajăm oamenii să se gândească la de ce um, mai degrabă decât la mm, da, dar mai bine nu. Pentru că, după cum bine știți, procesul politic este unul lent și poate să devină frustrant uh, pe parcurs. Însă acum aș vrea, vă rog, să vă alăturați mie. Câți uh, millennials avem aici în sală? Din generația milenial? Uh, și eu sunt uh, Fac parte din această generație, chiar dacă uh, nu-mi place să fiu numită așa. Și uh, ceea ce vreau să spun este că înțelegerea noastră a coeziunii este mai degrabă o bulă și va fi reconfigurată sau chiar uh, schimbată de următoarea generație. Și este foarte important să ne gândim în acest moment cum putem să includem și să implicăm mai mult tinerii în uh, procesul nostru de decizie politică. Cum putem să-i aducem pe tineri să influențeze procesul și cum putem să-i facem să simtă că au o contribuție. De asemenea, uh, spuneam că populismul uh, ne va sparge politica democratică dacă nu vom reuși să interconectăm modul vechi de a face lucrurile cu modul nou de a acționa. Este, trebuie să ne asigurăm că democrația este stabilă și de asemenea că uh, se iau cele mai bune decizii. Însă tinerii uh, trăiesc rapid. Social media a accelerat totul foarte mult. Comunicațiile s-au schimbat în mod radical. Trebuie să ne adaptăm la toate acestea. Trebuie să găsim calea cea mai potrivită de a combina vechiul cu noul. Sistemul nostru, din punctul meu de vedere, este în pericolul de a uh, se demoda dacă nu rezolvăm această situație. Pentru că tinerii, ei vor să influențeze lucrurile, vor să facă o schimbare. Am vorbit mult despre Pactul Verde aici și dacă acesta nu este despre tinerii din ziua de azi, atunci ce este? Suntem aici pentru a ne asigura ziua de mâine. Și Îndrăznesc să spun că este de asemenea foarte relevant să întrebăm dacă coeziunea, așa cum o înțelegem noi, este relevantă pentru tineri sau nu. Cel mai important lucru este să îi facem să înțeleagă că sunt o parte a acestui proiect de pace pe care îl numim Uniunea Europeană. Și trebuie să îi atragem alături de noi, astfel încât ei să trăiască Europa lor, și când spun asta, mă refer la Europa lor, nu pe cea pe care am construit-o noi și ale cărei reguli le-am stabilit. Este datoria noastră să ascultăm și să facilităm comunicarea și aș vrea să gândim uh, în afara cutiei, să nu intrăm să respectăm numai tiparele și să ne gândim ce poate să facă, ce ar putea să fie politica de coeziune și ce ar putea fi politica dacă i-am lăsat pe tineri să decidă. Este un lucru pe care vreau să-l subliniez și prin proiectele noastre să găsim răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, Mia! Și acum aș dori să revin la niște membri ai COR și să preluăm niște intervenții din sală, apoi vom reveni iarăși la invitații noștri. Trecem acum așadar la un reprezentant COR și anume Rob Youngman din uh, țările de jos pe care rugăm să ne împărtășească părerea sa. Domnule președinte, voi vorbi în uh, olandeză. Stimat, uh, stimate doamne, stimați domni, uh, în primul rând uh, felicitări pentru participare. Îi felicit pe toți cei tineri care participă la această discuție, tineri paneliști, tineri politicieni. Cred că dacă Europa dorește să se apropie mai mult de cetățeni, atunci trebuie să avem o agendă bună, solidă, iar Consiliul, Comisia și Parlamentul trebuie să o formuleze pe aceasta. Și este foarte important ca direcțiile să fie uh, desenate cât se poate de concret. În uh, domeniul social trebuie să stabilim niște reguli clare. Putem să ne întrebăm dacă este într-adevăr necesar să facem anumite, anumite lucruri de la nivelul Uniunii Europene. Haideți să ne gândim la notificare sau la alte directive Trebuie să ne întrebăm dacă este cu adevărat util să reglementăm aceste lucruri de la nivel european sau dacă nu cumva reprezintă o povară suplimentară pentru comunitățile locale. Anumite sarcini, bineînțeles că ar trebui rezolvate la nivel european, dar altele ar trebui returnate la nivel uh, comunitar și regional, pentru că nu totul trebuie rezolvat și reglementat în Europa de la nivel european. Calitatea aerului și alte lucruri, da, dar dacă vorbim despre o brânză care este produsă în Friesland și care nici măcar nu se exportă, dacă are aici ceva Uniunea Europeană de spus, mă cam îndoiesc. Subsidiar subsidiaritatea este cuvântul cheie pe care vreau să-l subliniez. Prin aceasta trebuie să se asigure că deciziile sunt luate la un nivel cât mai inferior. Deci, uh, la nivel local, la nivel districtual, regional și apoi, în ultimă instanță, la nivel european. De asemenea, în ceea ce privește competențele în Uniunea Europeană, observăm că este necesar ca Europa să fie cât mai apropiată de cetățeni. Și Uh, noi dorim uh, să fim tratați ca parteneri pentru că nivelul local, nivelul regional și politicienii de la acest nivel au arătat că sunt de încredere și că oamenii au încredere în ei. Și Europa nu mai este atât de departe de cetățeni în felul acesta, ci este prezentă la nivel local, la Katowice, la Florența și în celelalte localități uh, care au fost numite. Întrebarea mea pentru dumneavoastră. Întotdeauna se dorește ca totul să fie reglementat de la cel mai înalt nivel. Cum putem să ne asigurăm pentru uh, să ne uh, implicăm pentru mai multă subsidiaritate astfel încât deciziile să se ia la un nivel mai jos? Mulțumesc. Iată că am trecut la un nou subiect al subsidiarității. Un lucru care evident că are un impact, inclusiv prin intermediul deciziilor naționale, care și ele pot avea impact asupra Uniunii Europene. Și vreau să mă adresez doamnei Kirsten Curry, membru al Consiliului Highland din Regatul Unit, și cred că bănuiți despre ce o să vorbim. Kirsten, cu trei ani în urmă, cetățenii britanici au hotărât să voteze pentru Brexit, deși știm că Scoția nu a făcut această alegere, însă și Uniunea Europeană este răspunzătoare de rezultatul la acest vot. Ce am ratat noi ca Uniune Europeană în comunicarea noastră cu cetățenii? Cum am fi putut cum, am, cum i-am lăsat să nu fie suficient de bine informați? Uh, good afternoon everyone and that's one of very... Bună ziua tuturor, v-am spus prima dată în limba noastră din Scoția și acum am trecut în engleză, avem și o limbă diferită, votăm diferit, dorința noastră este să rămânem alături de dumneavoastră. Din păcate, în Regatul Unit, în întregime, s-a votat să plecăm și asta este o problemă, zic eu, în ceea ce privește influența neverificată pe care rețelele de socializare le au asupra cetățenilor și mesajele predominante pe rețelele de socializare sunt mesaje populiste. Și lucrurile sunt destul de înfricoșătoare. Nu pot să spun că cetățenii scoțieni sunt mai puțin influențați de mass media. Avem noroc pentru că din 1999, când Parlamentul Scoțian s-a reîntrunit, avem guverne de stânga care aduc o imagine pozitivă de implicare și de coeziune economică și socială. Comunitățile marginalizate din Scoția se simt mai incluse decât e cazul în restul Regatului Unit și datorită Fondului European, Fondului Social European. Și Florence ne a întrebat ce ar fi putut face mai bine Uniunea Europeană pentru asta. Toate guvernele, de la orice nivel, trebuie să se implice în dialogul cu cetățenii în funcție de specificități. Nu se mai poate lucra pe metodele vechi, Vorbim de mesaje înfricoșătoare, promovate de oameni cu mulți bani și trebuie să fim inovatori și pragmatici și să ne transmitem mesajele cetățenilor care să înțeleagă ce înseamnă să fii un cetățen european. Pentru că dacă intre pe oameni, poate că nimeni nu o să știe sau nimeni nu va fi auzit de politica de coeziune sau de fondul social european. Nu e vorba că oamenii nu vor să se implice, dar se simt marginalizați. Întrebarea este până la urmă ce trebuie să facem pentru a intra în contact cu oamenii aceștia marginalizați, cu toți membrii societății noștri. Trebuie să putem vorbi cu oamenii în așa fel încât să-i atragem în discuție, să-i implicăm, pentru a ști de care parte a acestui joc politic se află Uniunea Europeană. Mulțumesc, Kirsten! One final point from... Un ultim comentariu din partea invitaților noștri. Domnul Carvon Loe, membru al Comitetului Regiunilor. Mulțumesc! Stimați invitați. Am ascultat cu mare atenție ce ați spus. Eh, sunt niște prezentări, a fost niște prezentări foarte interesante. Sunteți eh, conducătorii noștri de azi, de mâine și ca și noi ați fost aleși la nivel regional și la nivel local. Dumneavoastră sunteți aproape de cetățeni, de alegători și știți ce animă pe aceștia. Noua Comisie Europeană și noul Parlament European trebuie să aibă o abordare mai inclusivă uh, în ceea ce privește comunitățile locale, regionale și chiar cele federale, unde este cazul e nevoie de o abordare, chiar una verticală, dar care să pornească de jos în sus. Deci nu să impunem lucruri cetățenilor și colectivităților, ci să ascultăm ce au aceștia de spus în concret. E foarte important. Trebuie să reamintim cetățenilor noștri că mulți parlamentari europeni, mulți comisari și-au început cariera la nivel local și regional, cariera politică. Comisia Europeană are o serie de recomandări în ceea ce privește subsidiaritatea pe care o recunoaște, îi recunoaște importanța și încearcă să vadă care este nivelul cel mai potrivit de luare a deciziilor mm, din punct de vedere social, de protecția mediului, din punct de vedere a promovării educației, culturii Domnul Șefcovici, candidat la vicepreședinție, responsabil cu dialogul interinstituțional, s-a arătat recunoscător pentru activitatea Comitetului Regiunilor în acest sens și a subliniat cât de important este să existe o strânsă colaborare cu comunitățile locale și regionale. Și asta mă duce la întrebarea mea. Ce se va întâmpla cu uh, Parlamentul și cu Comisia pe viitor? În ce măsură aceste două instituții sunt dispuse să colaboreze cu autoritățile locale, regionale și federale în viitoarea implementare a unei abordări mai active? În ce măsură se respectă subsidiaritatea la toate nivelurile? Și mă gândesc aici în special la regiuni uh, cu competențe legislative, cum e cazul Flandrei. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumim foarte mult! Și acum o să mă adresez din nou reprezentanților instituțiilor europene. Ați ascultat intervențiile, ați ascultat întrebările. Știm că uh, contactul cu cetățenii n-a fost întotdeauna reușit. S-a vorbit aici despre subsidiaritate. Domnule președinte Lambert, din punctul dumneavoastră de vedere în Comitetul Regiunilor, cum se concretizează acest lucru? Dacă vrem să definim Comitetul uh, Regiunilor, trebuie să identificăm două elemente ale ADN-ului său. În primul rând, coeziunea, am vorbit mult despre asta, și apoi avem și subsidiaritatea. Subsidiaritatea este un concept care există de mult timp, un concept foarte important, care spune de fapt că deciziile trebuie să fie luate cât mai aproape posibil de cetățeni cetățeni care trebuie să participe în cea mai mare măsură posibilă la luarea acestor decizii. Este un principiu excepțional și chiar așa se și întâmplă lucrurile în Europa. Europa adesea însă tinde să intre oarecum prea în detaliu în ceea ce privește reglementările și atunci întrebarea este până la urmă ce se hotărăște la nivel european, ce se hotărăște la nivel național, la nivelul regiunilor, la nivelul comunităților locale. Și în ce, cu ce intensitate trebuie luate aceste decizii la nivel european. Pentru că multe lucruri au nevoie de un cadru european, cadru general, dar apoi detaliile trebuie să fie luate pe teren, la nivelul comunităților. Cu câteva zile în urmă am discutat cu doamna van der Leyen, președinta aleasă a Comisiei, și am fost impresionată de faptul că mm, dintr-o dată a început să-mi vorbească despre experiența sa în calitate de consilieră comunală în landul Niedersachsen și cei trei ani în care a fost ministrul regional acolo. Am fost foarte impresionat și am înțeles atunci de ce în discursul pe care l-a făcut în fața Parlamentului la Strasburg a subliniat rolul important care revine comunităților teritoriale în procesul decizional european. Subsidiaritatea e un element foarte important și mă bucur că am putut lucra în mod intens cu Comisia Europeană care își încheie acum mandatul pe acest subiect și că s-a ajuns la niște bune concluzii. Am creat acest concept al subsidiarității active. Sigur, trebuie clarificat sensul acestui concept, dar activ înseamnă că nu e doar uh, un simplu joc teoretic cu diferite tipuri de documente, ci subsidiaritatea este un proces de succes dacă vom reuși să implicăm în aceeași măsură și comunitățile locale, inclusiv la finele procesului decizional european, adică în uh, faza de trialog. Consiliul este entuziasmat de această idee, Parlamentul la fel, dar să vorbești despre subsidiaritate doar la începutul acestui proces, când Comisia vine cu un document, nu e suficient. Trebuie ca procesul să includă subsidiaritatea până la final, chiar dacă nu e un lucru simplu. Mulțumim, vicepreședinta Dobrev acum. S-au pus multe întrebări și timpul pe care le avem la dispoziție nu e prea lung, așa că ce vă pot garanta este că eu sunt un adevărat partener pentru programe locale puternice, politici regionale puternice și, cum v-am spus la început, noi dorim ca fondurile europene să fie cât mai aproape de cetățeni. Nu avem mult timp, așa că o să vorbesc un pic despre comunicare. Despre un aspect ce ține și de Brexit. Am spus că trebuie să ne luptăm la nivel global împotriva schimbărilor climatice, climatice, dar cred că mai există o altă amenințare, aceste știri false și dezinformarea. Ele reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa integrității europene. Cei care locuiesc în Regatul Unit au exemple în acest sens. Eu vin din Ungaria, credeți-mă, știu exact ce înseamnă știrile false, ceea ce înseamnă că Trebuie să avem niște instrumente mai puternice pentru a combate știrile false și dezinformarea. Și sper ca noua comisie și noul parlament să aibă o autoritate mai mare și un sprijin politic mai intens pentru a lupta împotriva acestor fenomene. o comunicare politică din partea Comisiei și Parlamentului, în primul rând. În al doilea rând, știrile false și dezinformarea se combat cel mai bine la nivel local. Dumneavoastră sunteți cei uh, mai în contact cu aceste fenomene, nu cei de la Bruxelles sau de la Strasburg. Trebuie deci să avem un proiect comun, o agendă comună cu acești membri ai Consiliului, primarii și așa mai departe, cu autoritățile locale, pentru a vedea ce trebuie să facem. Vă încurajez și mă bucur să avem programe pentru tineri, pentru a-i educa, pentru a le comunica și pentru a-i implica în procesul decizional european. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra unui fenomen. Cifrele referitoare la Brexit. Tinerii au fost cei care n-au fost induși în eroare de știrile false. Majoritatea tinerilor au votat pentru a rămâne. Zonele rurale, oamenii în vârstă, ei sunt cei care au fost afectați de aceste știri false pe rețelele de socializare. Aș vrea să am o campanie pentru tineri eh, prin care să-i invităm învață-ți bunicii în cine să aibă încredere și în cine să n-aibă încredere, pentru că tinerii uh, pot avea un impact mai mare decât oamenii în vârstă în acest sens. Prin urmare, a doua sarcină ce ne revine la nivel european, național și regional este să luptăm împotriva știrilor false și dezinformării, pentru că altfel ne vor distruge țările. Definitely a mission for the millennium într-adevăr o misiune pentru această generație de tineri. Comisar, doamna comisară Biencovska, da, este o misiune pentru aceste generații pentru că am ascultat cu mare plăcere cum ați spus aici că îndatorirea tinerilor este să comunice și e adevărat că Haideți să încep de la comunicare, după care o să mă refer și la subsidiaritate, pentru că vreau să spun câteva cuvinte și aici. Sigur că E răspunderea noastră la diverse niveluri. Toată lumea vorbește despre noua comisie, despre nou parlament, însă aș vrea să vă spun că am făcut o treabă foarte bună în ultimii ani. Comisia Europeană a avut sute de dialoguri cu cetățenii eu personal am participat la aproape 100 astfel de dialoguri în diverse părți ale Europei, în comunități locale, pentru a discuta aspecte referitoare la aceste programe există știri false și există și nevoie de legislație în acest sens. Și am și început. Am pregătit o bază bună pentru viitoare activitate a următorului Parlament și a următoarei comisii. Sigur că lumea în jurul nostru se schimbă mult mai repede ca înainte și de aceea încă facem eforturi să ajungem schimbările din urmă. Și asta este o problemă. Am discutat-o. De aceea comisia n-a vrut să fie implicată prea mult la nivelul legislației. Încă de la început ne-am luat acest angajament. Nu vom veni cu noi acte legislative la ce există deja. Și președinta aleasă a menționat uh, regula aceasta cu un act iese, unul intră. Dar și pe piața unică cred că ar trebui să avem o regulă uh, de genul acesta și atunci viața cetățenilor noștri va fi mult mai ușoară. Și știu despre ce vorbesc, pentru că nimeni nu mă poate acuza de centralism. Eu sunt cea care a descentralizat fondurile europene în Polonia. Majoritatea banilor trec acum direct la regiuni. A fost decizia mea, sper să nu se schimbe pe viitor. Uh, Fondurile europene funcționează așa și de aceea autoritățile locale din fiecare sat, practic, au răspunderea de a comunica în această direcție. Pentru că vorbim de un lanț cu verigi și prin astfel de reuniuni noi suntem capabili să știm, să înțelegem care sunt prioritățile și în ce direcție decizii, vor merge deciziile de la Bruxelles. Și eu reprezint regiunile, vin dintr-un mic orășel și știu că pentru noi din micile orașe Bruxelles e foarte departe și dumneavoastră sunteți contactele prin care oamenii pot comunica și își pot și prin care putem noi transmite și comunica deciziile noastre cetățenilor dumneavoastră. E un lucru foarte important pentru că nimeni din comisia actuală și sunt sigură că e valabil și pentru viitoarea comisie, nimeni nu vrea centralizare la nivel european. Noi suntem o Europa a națiunilor, cu regiuni, cu orașe. Asta e frumusețea Europei și așa vrem să rămânem. Dar sigur că există ceva ce ne unește. Valori europene, solidaritate, politica de coeziune. Deci, avem un element comun cu toții și cu toții trebuie să comunicăm cu oamenii noștri în acest sens. Știu că Acum e mult mai dificil decât acum 5 ani sau 10 ani, pentru că există uh, o cantitate enormă de informații care ne, se năvălește asupra noastră din toate părțile. Nu mai știm ce e adevărat, ce e fals, care sunt știri adevărate, care sunt false, dar e răspunderea noastră totuși să comunicăm. Și sigur, subsidiaritatea se numără printre cele mai importante elemente ale Uniunii Europene și sper că asta este valabil și pentru guvernele naționale. Dacă nu dumneavoastră, cine să știe ce e cel mai bine pentru comunitățile dumneavoastră locale, pentru oameni? Cine? Doar dumneavoastră. Nu pot exista situații în care să existe un proces decizional care să afecteze comunități locale luate la nivel național. Nu așa trebuie să funcționeze politica de coeziune și nu așa trebuie să fie implementată. Mulțumesc, doamnă comisar Biencovska. Și acum, haideți să vedem ce credeți dumneavoastră. Care este cea mai bună abordare? Prin urmare, o ultimă rundă de slido.com. Best place. Cine este cel mai în măsură, în opinia dumneavoastră, de a comunica uh, Uniunea Europeană către cetățenii acesteia? Să fie vorba despre Comisia Europeană, despre eurodeputați, despre guvernele locale, guvernele regionale și locale. Foarte rapid este răspunsul pe care l-ați dat. Societatea civilă, sau alții. Despre mass media am auzit vorbindu-se de pildă. Chiar dacă ar fi să mai așteptăm, nu cred că vor apărea mari uh, modificări. Ați răspuns, răspuns că voi înși v-ați fi. Am auzit o serie întreagă de uh, pledoarii pline de pasiune, de apeluri uh, Uh, spre acțiune. Să sperăm că săptămâna aceasta vom auzi mai multe despre ceea ce ați reușit să realizați. Uh, vă voi oferi câte un minut acum către final Uh, tuturor din uh, vorbitorilor noștri pentru a face câteva, un, un comentariu final despre ceea ce s-a discutat, despre ceea ce a observat, despre ceea ce ar dori să ne reamintească sau ceea ce ar dori să constituie o concluzie a dezbaterilor pe care le-am purtat. Aș începe cu Kerstin. Cred că tot ceea ce am discutat în după amiaza aceasta se referă la conceptul de speranță până la urmă. Mulți cetățeni uh, Uh, în, în UE, în Scoția, în uh, Regatul Unit, nu resimt în momentul de față vreo speranță. Este important să promovăm acest mesaj al coeziunii sociale, al solidarității, al uh, prieteniei reciproce, noi, în calitate de lideri, să le aducem deci, către regiunile noastre, uh, și să stabilim un fir narrativ mai optimist pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumim, President Vincent. Voiam să răspund la ceea ce se spunea adinauri cu privire la schimbările climatice, privită prin prisma orașelor, e adevărat că urbanizarea continuă în UE. Agricultorii, populația în general uh, continuă să locuiască și în zone rurale și am despre Brexit, acolo câștigă teren cel mai rapid populismul, acolo s-a votat împotriva Europei în Franța. Există un film numit Un om de la care uh, vorbește despre Europa din uh, perspectiva provocărilor unor agricultori, politica coeziunii, a tranziției energetice, a politica socială, trebuie să ia în calcul și aceste sentimente mm, nefavorabile pe care le resimte lumea rurală pe tot continentul și care reprezintă cheia soluției uh, pentru tranzi tranziție și uh, mm, în privința problemelor climatice. Și vreau să vă spun, celor care ne priviți, și parlamentarul național, că niciodată nu s-a vorbit despre eticheta noastră politică în dezbaterea aceasta. În consiliile municipale, în numele locale, mulți nu sunt membri ai unor partide politice. Uh, soluția nu vine din opoziție ideologice, ci din modelul de societate la care făcea referire vorbește Lambert, a ceea ce vrem să facem, a capacității noastre de a conlucra pentru a identifica foarte rapid soluții și pentru a debloca foarte rapid fondurile necesare pentru a reuși. Mulțumim, doamna vicepreședinte Dobrev. Care ar fi concluziile dumneavoastră? Dați-mi voie să încep în o scurtă povestire. Am uh, avut un profesor de științe politice la facultate și spunea că există două, tip, două tipuri de politicieni. Cei abstracți, care ocupă câte un loc în Parlament, și politicienii concreți, Uh, din municipalități care se văd zi de zi cu oamenii, cu oameni în carne și oase, cei din Parlament, uh, Uh, tratează doar legislație, cifre abstracte. În acest caz uh, e vorba și de preferințe, evident, înțelegem pe cine preferăm, însă um, pot să vă asigur că din perspectiva mea, ca vicepreședintă responsabilă de conexiunile cu CEOR și Parlamentul, uh, veți avea în mine un partener foarte solid și vă asigur că sunt sigură că o legislație de calitate la nivel european nu se poate obține fără contribuții și fără uh, o participare a adevăraților politicieni care se confruntă cu probleme reale în viața lor de zi cu zi. Deci vă rog să nu ezitați să luați legătura cu mine, să vă plângeți sau să întrebați când aveți nevoie de ceva sau aveți probleme, voi încerca să intervin. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mia! Cred că unul dintre cele mai uh, importante lucruri uh, punctate astăzi s-a zis că suntem în inima Europei aici, dar mesajul uh, pare a fi că nu e atât inima ca atare Europei. Noi am adus-o aici până la urmă. Deci totul stă în brațele noastre. Noi suntem cei care facem Europa ceea ce este și până la urmă avem sarcina chiar noi înșine să facem Europa un loc mai bun, să comunicăm și uh, să uh, ne adaptăm, să venim cu un proiect uh, inclusiv din punct de vedere social. Astfel vom deveni mai puternici. Mulțumim, Miroslav! Ce părere aveți despre această sesiune? Vreau să vă mulțumesc întâi și întâi tuturor, vreau să mulțumesc organizatorilor acestei săptămâni dedicate orașelor și regiunilor, care ne-a conferit, de fapt, o platformă nouă politicienilor de la nivel local și ne-a permis să spunem ce avem pe suflet. E important pentru noi uh, să ne dăm seama că instituțiile centrale nu se tem să ne asculte părerile și așa cum uh, s-a spus, trebuie să identificăm până la urmă o limită concretă a genului de legislație de care avem nevoie și pe care trebuie să o aducem la nivel local și nevoia de a transforma UE27 într-un uh, organism uniform e greșită. Trebuie să rămânem fiecare la nivelul său și să nu încercăm să le facem tuturor celorlalți pe plac. Um, doamna comisar Biencovska, care ar fi concluziile dumneavoastră? Sunt uh, de părere că piața internă europeană are nevoie de coeziune și de asemenea, Europa are la fel de multă nevoie de guverne locale, regionale, orașe puternice, iar acest mesaj uh, în acest mesaj constă și frumusețea Europei, faptul că putem să discutăm despre asta într-un eveniment ca cel uh, de acum. Uitasem în intervenția anterioară să precizez că există o inițiativă de mare calitate a CEO Research Hub care până la urmă se referă la discuțiile pe care trebuie să le purtăm cu regiunile, cu Parlamentul, cu Comisia despre ceea ce se face propriu zis. E vorba despre uh, o reglementare de o mai mare calitate, de diverse inițiative, dacă sunt sau nu necesar la nivelul uh, practic, pe teren, s-au făcut și rapoarte în acest sens. Iată un exemplu de mare valoare cu privire la ceea ce se poate face și la cum anume se poate discuta până la urmă uh, întreaga problemă și diferitele activități ale viitoarei comisii uh, pe marginea a diferite subiecte. În al treilea rând vreau să vă spun, dumneavoastră sunteți Europa. Trebuie să discutați și să transmiteți acest mesaj uh, Uh, celor din circumscripțiile dumneavoastră. Aceasta este marea dumneavoastră responsabilitate. Nimeni nu vrea să creeze Europa nediversificată. Cred că nimeni nu are obiectivul de a constitui o uh, Europa omogenă. Avem uh, nevoie de Europa în toată frumusețea sa, frumusețea regiunilor, orașelor uh, sale. Avem nevoie de punct de vedere, trebuie să le discutăm, dar e nevoie de o înțelegere comună, de o idee uh, unif- unică, comună. Asta trebuie să fie ideea noastră, trebuie să fim la oaltă. Vrem să conviețuim în uh, UE cu toate diversitățile care ne caracterizează, lucru care ar trebui să se aplice generației mileniului, fiindcă cred că o văd cu ochii lor. Văd care sunt beneficiile UE. Fără UE nu ar exista programe cum ar fi Erasmus, ca să uh, luăm cel mai simplu exemplu. Iată frumusețea Europei. Ar trebui să o protejăm, dar trebuie de asemenea să o explicăm populație. Iată care este marea noastră provocare a tuturor. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă comisară Biencovska. Laura, tu ai început, tu ai uh, sarcina de a încheia intervenții înainte de a reda mai apoi cuvântul domnului președinte Lambert. Mulțumesc, sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Adinauri. Una dintre marile valori ale UE este diversitatea noastră, însă, în același timp, sunt de părere că ne confruntăm cu provocări foarte mari actualmente, care vor schimba ordinea lucrurilor. Nu mă refer doar la partea ecologică, de mediu, mă refer și la aspectele sociale, economice. Ce se va întâmpla, nu știm Va fi însă o configurație complet diferită față de ceea pe care am cunoscut-o. să fie bine, să fie rău, nu ne pasă neapărat. Asta va fi, pur și simplu. Trebuie să fim mai solizi, mai curajoși în încercarea de a acționa la nivel local, dar a gândi la nivel global. Este un motto bine cunoscut, nu mi-l atribui, însă E nevoie și trebuie să dăm dovadă de o mai bună conectivitate reciproc. Asta înseamnă că trebuie să schimbăm unul sistemul social în această nouă Uniune, iar sistemul social nu se referă doar la sisteme uh, sanitare sau uh, sociale, sunt importante, dar se referă și la educație, se referă la instruire, se referă la ocuparea forței de muncă, la discuții despre salariul minim, la ceea ce se întâmplă cu noi toți în momentul în care îmbătrânim, când nu mai putem să lucrăm. În UE vom avea scenariul următor pentru fiecare uh, tânăr sub 30 de ani la trei vârstnici. Vom fi un continent bătrân. Nu e o mare problemă până la urmă. Asta înseamnă că astăzi avem în Europa o calitate ridicată a vieții, dar asta înseamnă că trebuie să schimbăm perspectiva prin care privim lumea dacă vrem să facem față provocărilor climatice și nu mai e vorba despre dacă vrem până la urmă să o facem. Dar e nevoie pentru a, a face față acestor provocări să discutăm despre un nou sistem social. Mă bucur că aproape toată lumea e de acord cu acest lucru, chiar dacă privim situația prin prisme diferite. Și sunt convinsă că noi, uh, cei de la nivel local, prin guvernele regionale și locale, municipale, dacă e să fim conectați noi brațele cu inima, inima care se află aici și cu mintea care tot aici se află, creierul, trebuie să lucrăm. Dacă nu suntem conectați unii cu ceilalți, ne prăvălim și nu ne dorim acest lucru. Haideți să ne concentrăm asupra plasării omului în inima Europei, să ne reîntoarcem la valorile de bază și să redescoperim ce vrem să devenim cu toții împreună. Mulțumim, Laura! Domnule președinte Lambert, aveți uh, cuvintele de încheiere la dispoziție. <clears throat> Mulțumesc! Avem, cred, uh, la dispoziție câteva rămași destul de simple de făcut. Sunt absolut de acord că Europa nu e uh, Bruxelles, Luxemburg, Strasburg. Oricât de frumoasă ar fi această oraș, adevărata Europa este Europa în care locuiesc uh, cetățenii, uh, satele, uh, municipalitățile, regiunile lor și trebuie să îi convingem pe acești oameni prin minte, prin inimă, prin stomace, că a lucra, a conlucra în Europa, a ne unifica în Europa, vine cu o reală plus valoare. Iată unde e provocarea cu care trebuie să ne confruntăm și trebuie ca viitoarele generații să urmărească acest obiectiv cu multă uh, determinare. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, cred că am avut parte de o dezbatere animată, plină de emoție. Iată, am început cu dreptul această săptămână, sper că va continua în același ritm. Vă urez o săptămână fructuoasă, cu multe schimburi de opinii, de experiențe, de dorințe dorințe, cu apeluri la acțiune și v șuga să mulțumim tuturor uh, celor care au uh, făcut parte din acest panel de discuții și să le mulțumim pentru intervențiile lor. Mulțumim și interpreților cărora le-am dat de furcă. Mulțumim, domnilor și domnilor. Mulțumim și echipelor de tehnicieni, fără de care aceste ședințe nu ar fi posibile. Mulțumim tuturor! Un autobuz așteaptă în afara în acestei uh, uh, clădiri, în Place de Luxemburg, care vă vor duce pe cei care doriți să participați la următoarea ședință uh, la centrul de Square. Va fi organizată și o degustare, din câte am înțeles. Autobuzul vă așteaptă în Place de Luxemburg. Nu uitați, când ieșiți, să priviți videoclipul EU Regents Week. Mulțumim foarte mult, domnilor și domnilor, o săptămână frumoasă!